L'ordine del giorno reca la dichiarazione del vice... Următorul punct pe ordinea de zi este o declarație din partea vicepreședintei Comisiei și a înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate în ceea ce privește concluziile summitului UE-Rusia de pe 31 mai 1 iunie și voi da cuvântul imediat doamnei Ashton. Uh, Madam President, honorable Doamnă președinte, stimați deputați, sunt încântată că putem discuta astăzi despre rezultatul celui mai recent summit UE-Rusia de, de la Rostov-pe-Don. A fost un summit reușit, pragmatic și constructiv și a confirmat dorința Rusiei pentru o relație mai bună, mai puternică cu Uniunea Europeană. Am lansat atunci parteneriatul pentru modernizare, după cum știți, probabil, o temă constantă a administrației Medvedev a fost ideea că Rusia trebuie să se modernizeze. Uniunea Europeană, ca cel mai important partener comercial și cel mai mare investitor în Rusia, este un partener firesc pentru Rusia în acest context. Abordarea noastră este clară. Pentru a avea succes, orice dorință, orice efort de modernizare trebuie să fie amplu. Trebuie să se încurajeze inovația și spiritul de, antreprenoriat, însă în același timp să se protejeze statul de drept. De aceea este importantă funcționarea sistemului judiciar, dialogul cu societatea civilă, lupta împotriva corupției. După cum am făcut și în trecut, Uniunea Europeană a semnalat probleme legate de mm, militanții pentru drepturile omului. Demonstrațiile din Moscova de la 31 mai au fost un semn al faptului că problemele nu s-au încheiat în ceea ce privește dreptul la întruniri pașnice. În ceea ce privește instabilitatea în Caucazul de Nord, și aceasta este o, zonă o, o temă problematică, însă s-au făcut și progrese și este important să le recunoaștem pe acestea. Extinderea moratorului privind pedeapsa capitală și aplicarea articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejarea statului drept și lupta împotriva mm, corupției vor proteja un mediu de afaceri mai prietenos. Rusia înțelege că trebuie să facă mai mult pentru a-i atrage pe investitori. Aderarea la Organizația Mondială a Comerțului intră în acest cadru. Uniunea Europeană sprijină aderarea Rusiei cât mai curând la OMC și sperăm că acest lucru se va întâmpla. Angajamentele pentru comerțul liber trebuie să devină o realitate, iar punerea în aplicare a Uniunii Vamale între Rusia și Belarus și Kazakhstan a pus anumite, a ridicat anumite probleme. Și Uniunea Europeană este, e adevărat, o Uniune Vamală, însă suntem îngrijorați ca nu cumva această Uniune Vamală între Rusia și țările menționate să fie o piedică în calea comerțului mai degrabă decât să-l promoveze. Am discutat despre problema infrastructurii, despre temeiul juridic pentru probleme legate de energie și eficiență energetică. Parteneriatul pentru modernizare va avea un rol important de jucat în acest sens. Trebuie să existe prevederi clare referitoare la energie nou în acord și să se reflecte prevederile din Carta privind energia. Aceasta, din urmă, este cel mai potrivit for pentru a discuta propunere legate de cadrul multilateral privind energia. Eficiența energetică și reducerea gazelor cu efect de seră sunt elemente cheie în reducerea schimbărilor climatice. Încurajăm Rusia să respecte obiectivele, în prezent 15-20% față de nivelul din 1990 și vom continua eforturile înainte de summitul de la Cancun. Rusia intenționează să facă eforturi și înțelege contextul delicat în care se găsește Uniunea Europeană. Trebuie să subliniem și să mergem pas cu pas uh, în această abordare dreptat. Am propus, am făcut propuneri concrete și am discutat și despre acordul de liberalizare a vizelor. Sperăm că acordurile bilaterale referitoare la traficul de frontieră pot fi încheiate atât cu Polonia cât și cu Lituania, astfel ajutându-i pe rușii cetățenii ruși care locuiesc în Kaliningrad. Am discutat de asemenea despre cooperarea între cele două părți despre EFOR și UNAFOR Atalanta, cele două operațiuni. Rusia a înaintat propuneri concrete pe care le vom analiza. Autonomia decizională a Uniunii Europene trebuie să rămână neatinsă firește. Summitul a reprezentat și o ocazie de a discuta mai multe probleme internaționale. Procesul de pace din Orientul Mijlociu, pro programul nuclear din Iran, Afganistan, Pakistan, parteneriatul estic, precum și alte probleme de securitate. Am fost încântată de declarația comună pe care am uh, înaintat-o împreună cu ministrul Lavrov în ceea ce privește operațiunea um, asupra flotilei din Gaza, operațiunea Israelului. N-am avut uh, păreri comune cu privire la Georgia și Moldova. Am auzit atunci poziții rusești bine cunoscute. Mulțumesc. Grazie. Uh, ora la... Mulțumim. Acum uh, vor interveni vorbitorii numele grupurilor politice și începem cu PPE. Două minute are domnul Brock. Stimată doamnă înalt reprezentant, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori dumneavoastră, doamna Ashton, să vă Mulțumesc pentru modul în care a fost condus acest summit. Cred că a devenit clar faptul că există îngri îngrijorări, că există preocupări cu privire la demonstrații, la statul de drept, la uh, Georgia, în care nu, unde nu se respectă dreptul internațional. Pe de altă parte, însă, este clar că trebuie să vedem și uh, progresele și acordul cu privire la modernizare este un pas înainte. Rusia pentru noi are o importanță strategică uh, foarte mare, avem interese comune foarte importante în domeniul economic și energetic și cred că devine clar că la negocierile 5 plus 1 în ceea ce privește Iranul și în ceea ce privește rezoluție, rezoluția ONU s-a ajuns la un acord și acest lucru mi se pare foarte important și intensificarea uh, muncii quartetului pentru Orientul Mijlociu uh, este uh, un progres foarte important. Dar cred că este foarte important, important să vedem cum vor fi incluse în acordurile de parteneriat aspectele ce țin de drepturile omului, de exemplu, dar și aspectele ce țin de carta energetică, ce nu sunt aplicate acum. Rusia trebuie să se oblige din punct de vedere juridic uh, cu privire la anumite angajamente, trebuie să ia în, seria, trebuie să ia în serios uh, statutul de membru al OMC dacă dorește să fie un jucător important pe piața mondială. Uniunea Vamală cu Kazahstanul, uh, de exemplu, nu este cea mai bună, uh, cel mai bun indicator în acest sens. Dați-mi voie să mai fac o ultimă observație. Mi se pare corect să se facă progrese cu aspectele ce țin de viză, dar acestea nu trebuie să fie în concurență cu aspectele ce țin de viză uh, cu statele uh, vecine, nu se poate să se ajungă mai repede din Ucraina în uh, Uniunea Europeană cu un pașaport rusesc decât cu unul ucrainian și sper că sunteți de aceeași părere cu mine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului socialiștilor și uh, democraților. Domnul Severin, un minut jumătate. Sunt, uh... Mulțumesc, Doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia au un atribut strategic important. Nu ne referim aici doar la interesele economice, ci și la obiectivul de cooperare strânsă între în mai multe domenii internaționale. Din punct de vedere geografic, Rusia este și va rămâne cel mai apropiat uh, vecin al Uniunii Europene și va avea un rol protagonist uh, în, uh, și în spațiul uh, euroatlantic. Se poate vorbi și despre complementaritatea dintre Uniunea Europeană și Rusia, între necesități și resurse și în ceea ce privește convergența anumitor obiective de relevanță globală. Trebuie să înțelegem că o Rusie instabilă reprezintă o provocare pentru Uniunea Europeană în timp ce uh, practic uh, Rusia sper să înțeleagă că o vecinătate stabilă este mai importantă decât uh, o instabilitate. Relația strategică trebuie să se axeze pe mai multe nivele. Parteneriat pentru modernizare, care este extrem de important și care poate contribui la creșterea încrederii și interdependenței în ceea ce privește domenii generale de interes. Dar un parteneriat pentru uh, accederea la OMC ar trebui să fie luată în considerare de asemenea, pentru că uh, Uniunea Europeană ar trebui să ajute Rusia să se integreze în OMC. De asemenea, problema energetică este extrem de importantă. Ar trebui să avem instrumente de cooperare trilaterală și poate ar trebui să avem tot într-un format trilateral o cooperare cu Statele Unite în ceea ce privește actuale, actualizarea aranjamentelor de securitate globală, astfel încât să putem stabili un mecanism global de uh, echilibru și de subsidiaritate și trebuie să punem accent pe drepturile omului. Trebuie să nu evităm uh, această discuție sau să folosim pe post de instrument geopolitic, ci trebuie să avem această discuție ca fundație a unei cooperări uh, reale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele grupului ALDE, domnul Oeland. Eesistuja, kõrge esindaja, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Summitul uh, de la Rostov pe Don ne-a dat speranțe în ceea ce privește relațiile viitoare cu Rusia, mai ales din punctul de vedere al cooperării economice, dar și um, în ceea ce privește alte domenii de cooperare. Dar nu trebuie să trecem cu vederea principiile democrației, drepturile civile și drepturile omului, Grupul nostru sprijină diversificarea mediului economic și o promovare a relațiilor comerciale între Rusia și Uniunea Europeană. Acest lucru se poate realiza dacă Rusia ia măsuri pentru a-și ordona mediul legal, mediul juridic și economic. Uniunea vamală între Rusia și Belarus, respectiv Kazakhstan, ne arată că Rusia nu are nicio intenție să adere la OMC în curând. Astfel, investitorii nu sunt atrași de Rusia. Dorim o mai mare securitate juridică, indiferent că vorbim despre sectorul energetic sau despre alte sectoare. Așteptăm mai multă disponibilitate din partea Rusiei în ceea ce privește supravegherea, supravegherea transfrontalieră, dar și un regim de vize mai prietenos între Rusia și Uniunea Europeană. Rusia trebuie însă să ia măsuri concrete în ceea ce privește măsurile energetice, ALDE consideră că este important să continuăm negocierile cu Rusia și să încheiem un acord bazat pe principiile cartei energetice, garantând securitatea furnizării de energie. Ratificarea Rusiei al protocolului 14 și confirmarea moratorului cu privire la pedeapsa capitală sunt lucruri pozitive, însă Rusia trebuie să-și îndeplinească totuși obligațiile referitoare la Georgia și Uh, să ia măsuri pentru rezolvarea conflictului din uh, Moldova și din Caucazul de Sud. ALDE este pentru un parteneriat pe termen lung cu Rusia în toate domeniile, însă nu putem accepta încălcările uh, principiilor statului de drept și democrației. Niciun acord nu poate fi mai important decât valorile europene. Cel de-al doilea proces al lui Mihail Khodorkovsky este un exemplu în sensul că Rusia nu a respectat statul de drept. Amendamentul numărul 5 al ALDE merge în această direcție și așteptăm sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim. În numele verzilor are cuvântul domnul Schulz, două minute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, avem o rezoluție slabă cu privire la acordul cu, la reuniunea, la summitul Uniunii Europene cu Rusia. Dacă domnul Medvedev susține modernizarea Rusiei, noi n-ar trebui să ne oprim să subliniem faptul că modernizarea nu este numai ceva tehnologic, doar pentru că Rusia dorește să creeze un propriu Silicon Valley și să, inv- să investească în nanotehnologie. Um, asta nu înseamnă că nu este nevoie și de o uh, societate civilă modernă. Aici ar trebui să oferim parteneriat Rusiei și de aceea trebuie să abordăm um, problemele și uh, aceste aspecte, cum au și făcut-o Lady Ashton și președintele Van Rompuy. Însă acest lucru ar trebui să se oglindească și în rezoluția noastră. De aceea noi am depus patru amendamente pe care vă rugăm să le sprijiniți. Este vorba de a pune capăt urmăririlor politice, îmbunătățirea uh, urmări, um, procedurilor uh, penale, um, finalul violențelor în Caucazul de Nord uh, și acordarea um, dreptului uh, la a se aduna, la întrunire, precum prevede Constituția, pentru că suntem convinși de faptul că libertatea în Rusia nu ar trebui să fie ceva relativ. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tanok din partea grupului ECR. Un minut. Lady. Doamna președinte Lady Ashton, având în vedere că Rusia este foarte aproape de uh, Uniunea Europeană și are o economie și niște resurse foarte importante, relația noastră cu ei este extrem de importantă și grupul meu recunoaște că Rusia poate juca un rol cheie la nivel internațional, în special în Consiliul de Securitate ONU. De asemenea, are un rol important în ceea ce privește situația din Corea, procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu și um, procesul de a convinge Turcia să-și deschidă granițele cu uh, Armenia. Președintele Ianucovici a, s-a chinuit să îmbunătățească relațiile între Moscova și Kiev, dar există aceste probleme care au rămas, rămas în continuare și uh, problemele marcate de Ucraina nu trebuie să demonstreze că Ucraina se îndepărtează de uh, Uniunea Europeană. Ar trebui să repudiem uh, declarația ministrului de externe rus Sergei Lavrov care a spus că relațiile cu Uniunea Europeană nu reprezintă o uh, prioritate strategică. Uh, nu putem să mergem mai departe și să respingem responsabilitatea pe care o avem să ajutăm uh, Ucraina să-și îndeplinească aspirațiile, pentru că președintele Ianucovici a avut un, o alegere la limită. Vă mulțumesc, dragi colegi. Este de datoria mea să vă informez că în, um, reuniunea, în cadrul reuniunii interparlamentare dele, avem o delegație